liebe Stimați colegi, mai întâi de toate un uh, anunț. Pe 3 aprilie, mai multe uh, comisii au uh, dorit să ceară dreptul de a începe negocieri inter, uh, instituționale conform regulii 68C. Uh, Iată, acordul este dat. Trecem la raportul Suievca,